că Consiliul este gata pentru ca să vorbească despre acest subiect. Domnule președinte, trecem de la una la alta. Domnule președinte, stimați deputați, este un subiect deosebit de important, uh, acesta pe care l-ați înscris pe ordinea de zi. Așa cum știți, pe 28 septembrie mai mult de 100 de persoane au fost ucise în Guinea, în Conakry, capitala acestei țări, atunci când forțele armate au tras în demonstrați. Acești cetățeni s-au adunat într-un stadion din capitală ca să demonstreze împotriva in, uh, um, intențiilor prezumate a liderului juntei militare Musa Dadis Camara de a-și depune candidatura la președinție. Deocamdată nu se știe clar cine a tras și uh, nu se știe exact numărul total de victime pentru că soldații înșiși au uh, adunat uh, cadavrele și încă nu le-au dat familiilor. Se pare că numărul de răniți a fost de 1200. Și se pare de asemenea că pe străzile din Conakry au fost violate femei. Mai mulți lideri ai opoziției au fost răniți sau trimiși temporar în închisoare. De asemenea, nu știm exact câte persoane se găsesc în închisoare și uh, oameni în uniformă au um, um, avariat bunuri ale uh, opoziției sau chiar au jefuit magazine. Noi vrem să ne exprimăm condoleanțele pentru familiile celor care uh, au i-au pierdut pe cei dragi, să le exprimăm uh, solidaritatea față de cei care au fost răniți. Musa Dadis Camara a, a spus că el nu este responsabil de ce s-a întâmplat pentru că nu el a dat ordinul să uh, uh, forțelor armate să tragă în mulțime. Aceste evenimente au fost brutale și șocante. Înaltul reprezentant Solana, președinția Consiliului și uh, domnul de Gucht au făcut declarații în zilele imediat următoare. Insistăm asupra eliberării tuturor celor care sunt deținuți și asupra uh, ordonării unei anchete. Această violență din Guinea a fost condamnată peste tot în lume. Mier- uh, marțea trecută, Consiliul de Securitate al ONU a um, uh, organizat o comunicare asupra acestui subiect. De asemenea, uh, comunitatea economică a statelor din Africa de Vest a cerut să existe o anchetă internațională asupra celor întâmplate. Acest parlament, așa cum știți, a condamnat uh, uh, schimbarea neconstituțională de Um, uh, regim din Guinea și de asemenea a cerut respectarea drepturilor omului și întoarcerea rapidă la ordinea constituțională. Uniunea Europeană a hotărât să lanseze consultări potrivit articolului 96 din acordul de la Cotonou și să acorde ajutor um, umanitar, restul ajutoarelor fiind înghețate. Uniunea Africană și Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest au hotărât să suspende statutul de membru al uh, Guinei atâta timp cât nu uh, vine la putere un uh, lider ales democratic. S-a creat de asemenea o comisie la care participă și Uniunea Europeană și s-a hotărât ca până la sfârșitul anului să se organizeze alegeri, cel puțin așa a anunțat uh, liderul juntei. Capitanul Camara ne-a dat garanții că nu are intenția să uh, uh, candideze la postul de președinte. El vrea numai să conducă procesul pentru a se putea ține alegeri ce putem să facem pentru a uh, evita să se mai întâmple asemenea lucruri și cum putem să îi ajutăm pe cetățenii din Guinea care își doresc ca în țara lor să domnească statul de drept și democrația. Avem mai multe piste de acțiune. Mai întâi trebuie să menținem uh, um, presiunile politice asupra regimului uh, de la Conakry. Capitanul Camara odată ce a anunțat decizia de a nu-și depune candidatura, a permis întoarcerea la o atmosferă mai calmă. De asemenea, uh, a existat un semnal foarte pozitiv odată cu numirea președintelui Blaise Compaoré în calitate de mediator. Prin uh, acțiunile sale de mediere, el va permite găsirea unei soluții pașnice în Guinea. există și opțiunea unor sancțiuni uh, țintite împotriva unor persoane anume. Dar uh, pentru a avea această abordare trebuie să discutăm cu partenerii noștri, în special cu uh, um, CDAO. Pe 12 octombrie va exista o întâlnire la Abuja, în, în Nigeria, pe aceste teme. Trebuie să continuăm să acordăm ajutor umanitar populației civile pentru a sprijini a, tranziția către un nou regim democratic. Și trebuie să arătăm autorităților interimare din Guinea că trebuie să evite să mai folosească violența, să respecte drepturile omului și libertatea de exprimare nu vom precupeți niciun efort în a ă, ajuta populația din Guinea în acest moment cri critic și vrem să sprijinim orice fel de uh, guvern care ar fi format în urma unor alegeri democratice, libere și transparente. Și sperăm ca uh, această tranziție să fie una pașnică. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Mulțumesc, doamnă ministru, spune domnul președinte. A existat un coleg care a ridicat cartonul nașul albastru, dar vreau să-i aduc aminte că nu poate să facă asta decât a, uh, nu poate să facă asta când vorbește un reprezentant al Consiliului. Acum au cuvântul uh, oratorii din partea grupurilor politice, acum are cuvântul domnul Cacimare din, grupul, din partea grupului PPE. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Criza din Guinea este o ilustrare a problemelor noastre mai extinse pe care, cu care ne-am confruntat în anumite state ale Africii din cauza unor mecanisme uh, insuficiente în aceste țări. De ce este foarte important pentru noi să acționăm? Pentru că, în primul rând, suntem foarte atașați de aceste, de valorile noastre și din motive pragmatice în același timp. Am vorbit foarte mult despre eficiența uh, ajutorului pentru dezvoltare și este clar că noi suntem uh, cea mai importantă sursă a, în acest sens. Trebuie însă să înțelegem și că dacă țara beneficiară nu poate să folosească fondurile pe care îi le punem la dispoziție și asistența pe care o oferim, atunci trebuie să ne oprim cu transmiterea de fonduri. Domnul Camara a spus uh, ieri uh, Franței că există legături foarte puternice între țara sa și, uh, și, alte, și statele africane, dar că statele africane au fost umilite, ceea ce nu este adevărat. Noi ar trebui să facem același lucru, ar trebui să fim foarte strict și să spunem care este realitatea. Sigur că este un paradox, dar nu trebuie să rămânem pasivi, trebuie să reacționăm și trebuie să cerem să se meargă înainte în acest domeniu. Președintele Burkinei Faso a vorbit în fața Uniunii Africane și a anunțat sancțiuni. Iar în momentul de față s-a s-a restabilit ordinea. Ce a făcut Suedia în acest caz? Suedia a acționat foarte bine în acest domeniu și are experiență vastă. Să sperăm că ea va fi, vom fi eficienți mai pe termen lung în Guinea. Mulțumesc. Domnul Tirolien are cuvântul acum pentru 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Evoluțiile îngrijorătoare din Guinea cer o reacție fermă din partea Uniunii Europene. Așa cum știți, pe 28 septembrie anul în curs, militari ai guvernului au reprimat în sânge o demonstrație pașnică în care erau prezenți toți liderii opoziției și au existat 150 de victime și mai multe mii de răniți. Republica Guinea nu a cunoscut decât două regimuri dictatoriale de când a devenit uh, de, independent acum în 1958. Ar fi momentul ca acest cerc vicios, această spirală infernală să se oprească. Lovitura de stat a lui Musa Dadis Camara din decembrie 2008 a fost deja condamnată și Consiliul a folosit uh, articolul 96 uh, din acordul de la Cotonou pentru a stabili o foaie de parcurs a autorităților guineene, astfel încât să se ajungă la o tranziție spre democrație. Această foaie de parcurs prevedea organizarea de alegeri libere și transparente uh, într-o perioadă de timp dată și de asemenea trebuia ca Musa Dadis Camara să nu se prezinte la aceste alegeri. Însă, decizia capitanului Camara de a amâna organizarea scrutinului până în uh, primăvara anului 2010 și refuzul său de a spune dacă da sau nu se va prezenta la alegerile prezidențiale au dus la aceste uh, demonstrații care s-au terminat în sânge. Pentru că cu ocazia acestei uh, demonstrații, manifestanții au vrut să ceară puterii să-și respecte angajamentele. Junta își arată astfel intențiile. Vrea să elimine orice formă de o opoziție democratică ca să rămână la putere. Comunitatea internațională a condamnat unanim regimul din Guinea și Comisia de Pescuit din Parlamentul nostru a refuzat și pe bună de dreptate să voteze reînnoirea acordului de pescuit dintre uh, UE și uh, uh, Guinea. Astăzi, având în vedere ultimele evenimente, Parlamentul European vrea să cunoască ce hotărâri va lua uh, Consiliul European. De exemplu, aveți intenția să insistați pentru ca să se organizeze o comisie de anchetă internațională asupra evenimentelor din 28 septembrie? Cum va uh, reacționa um, Consiliul pentru a obliga uh, junta la putere de a-și respecta um, angajamentele? organizarea de alegeri fără ca uh, Musa Camara sau vreunul dintre membrii juntei să fie candidați. Și având în vedere prevederile acordului de la Cotonou, ce măsuri vrea să ia Consiliul uh, uh, uh față cu junta uh, din Guinea? Și cum va sprijini Consiliul inițiativa Uniunii Africane și a Grupului Internațional de Acțiune pentru Guinea și a Comunității Economice a Statelor Africane? Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc. Acum domnul Rinaldi. Grazie Presidente, eh, cari colleghi, eh, signora Ministru. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, doamnă ministru, dragă Cecilia. Mai întâi, aș dori să-mi exprim condoleanțele față de victimele din Conakry. Și toți membrii din adunarea ACP uh, doresc să facă acest lucru prin intermediul meu. Cu ocazia ședințelor noastre, am avut ocazia să abordăm această chestiune cu președintele Partidului Liberal din Guinea și e o situație deosebit de dificilă. Președinția suedeză a menționat foarte multe probleme. Noi am dorit și noi să înaintăm anumite cerințe. Noi cerem ca prizonierii și oamenii politici care se află în închisoare să fie eliberați. Cerem de asemenea să se organizeze alegeri libere și democratice. fără o participare a, din partea juntei. De asemenea, cerem să existe un mesaj clar care să fie trimis uh, acolo și asta și mesajul să fie la înălțimea atrocităților care au fost comise acolo pe teren. Nu uitați că uh, Comisia de Pescuit a votat împotriva acordului de pescuit cu această țară. Noi considerăm că această decizie este deosebit de importantă și așteptăm din partea Consiliului o reacție puternică. Cerem de asemenea să existe programe de ajutor pentru victime. Mă gândesc, spre exemplu, la femeile care au fost violate. Sunt femei care care au nevoie de un ajutor și de un sprijin specific. De asemenea, în ceea ce privește justiția, trebuie să organizăm o comisie de anchetă internațională. Este foarte important. De asemenea, Tribunalul Penal Internațional trebuie să fie și el implicat în această anchetă. Să nu uităm victimele din Conakry. Aceste victime ne cer ca justiția să fie într-adevăr împărțită așa cum trebuie și aceste victime ne cer ca cei care au comis astfel de acte să fie pedepsiți. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Jolie, două minute. Stimate domnule președinte, doamnă ministru, dragi colegi, nu putem să rămânem fără răspuns în fața evenimentelor dramatice de săptămâna trecută din Guinea. Violența cu care oponenții, dar și femeile au fost tratate este absolut revoltătoare și nu poate fi tolerată. Aș dori să-mi exprim aici sprijinul meu față de victime, față de familiile acestora, care multe dintre ele încă așteaptă să își primească cadavrele care au uh, de la cei care încearcă să șteargă orice urmă ale acestui masacru. Până acum, în afară de intervenția la inițiativa Comisiei și Consiliului, activitatea parlamentară nu ne-a permis să um, reacționăm eficient decât prin trimiterea unui mesaj puternic către guvernul din Guinea și prin încercarea asistării acordului de pescuit cu Guinea, pe care îl vom discuta și în uh, ședința plenară viitoare. Comisia DEVE dăduse deja un uh, aviz negativ pentru acest acord de pescuit între Uniunea Europeană și Guinea, punând capăt oricăror fonduri alocate acestui acord din partea Uniunii. Desigur că nu este, nu este corect să nu ții cont de capacitatea haleotică, de efectul de consecințele măsurilor noastre pe populație și de uh, alte probleme care sunt, de, cu care ne confruntăm în aceste regiuni. Parlamentul European nu poate decât să dea un aviz pozitiv uh, acordului cu Guinea, chiar dacă încă sângerează rănile victimelor în momentul de față. Cred că dacă nu acționăm, dăm un uh, mesaj negativ uh, guvernului și nu cred că acest lucru, acest lucru este scandalos și nu cred că putem să îl susținem. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul acum doamna Verghia. Un minut și jumate. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi, eu sunt nouă în Parlament, ca mulți colegi de altfel, și am fost surprinsă să văd care este locul pe care îl ocupă drepturile omului în discuțiile din acest hemiciclu și în discuțiile noastre cu președintele Buzek. Uh, mă aflu în acest Parlament și am condus o listă de, uh, în Franța și am preferat acest post pentru că sunt o activistă a drepturilor omului și în acest sens evenimentele din Guinea nu pot să, uh, nu pot să rămân indiferentă în fața lor, pentru că reprezentanții societății civile au fost cei care au fost arestați, au fost violate femei, au fost masacrați oameni în decembrie anul trecut. Peste 150 de persoane au fost ucise prin în împușcare și mii de persoane au fost rănite. Ați spus acest lucru, doamna uh, ministru. Și uh, represiunea a continuat și în zilele care au urmat și poate încă mai continuă și astăzi. Ori aceste persoane, după cum s-a spus, s-au adunat în mod pacifist și au dorit să amintească domnului Camara care fusese angajamentele dumii sale. Nu există nicio îndoială, și asta în funcție de mărturiile pe care le-am ascultat, că cei care sunt aproape de uh, putere sunt cei care sunt uh, responsabili de aceste masacre. Situația acolo pe teren este una neclară, dar organizațiile societății civile regrupate într-un consiliu al acestor organisme cer un ajutor din partea comunității internaționale. În ultimele luni, acest Consiliu Național a lansat un proces de întrajutorare a populației din Guinea, o populație exemplară în această țară africană și s-a sprijinit pe angajamentele luate tocmai de către domnul Camara. Informațiile care uh, vin din Guinea nu pot decât să ne liniștească. Iar noi în Parlament deocamdată ne mulțumim doar cu discursuri. Dezbaterea a fost organizată ca urmare a cererii adresate de către GUE. Însă trebuie să mergem mai departe. Cerem o condamnare clară a represiunii care a avut loc. Cerem Dumneavoastră ați vorbit despre sancțiuni țintite, doamna ministru. Poate că ați putea să ne spuneți câteva cuvinte în plus pe această temă. Cerem o încetare a oricărei forme de persecuții. Cerem stabilirea unei, com- unei comisii de anchetă internațională pe marginea acestor evenimente. Din câte am înțeles, doamna ministru, acest lucru se află în curs de derulare, dar poate că ne-ați putea spune mai multe. De asemenea, ne-ați spus adinaur că ajutoarele au fost înghețate, în afară de ajutorul alimentar și umanitar. Și acest lucru mi se pare un minim necesar necesar însă în mod concret, cum putem să susținem tranziția către democrație? Ne dorim, domnule președinte, să avem o rezoluție care să fie votată cu ocazia ședinței plenare din Strasbourg, în așa fel încât Parlamentul European să nu se mai mulțumească doar cu discursuri, ci prin fapte să ia o decizie așa cum a făcut-o în iunie uh, uh, anul acesta. Încă o dată, există o situație de urgență și Uh, e, există și un risc de conflict, conflict, etnic. Nu trebuie să așteptăm prea mult, pentru că drepturile omului se află în pericol în Africa și în, uh, în multe alte regiuni din lumea întreagă. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Scota, însă nu o văd în sală. Dacă așa este, atunci are cuvântul doamna Ronzuli. La ringrazio, signor Presidente colegi, Dragi colegi, doamna ministru malmstrm a descris foarte bine situația din Guineea. În ultimele săptămâni au avut loc mai multe confruntări în Guineea și cu ocazia acestora cetățenii care cobor în stradă și cer democrație um, sunt victima militarilor care îi agresează sau chiar îi omoară ei se opun guvernului pentru că în această țară poporul nu poate să își exercite drepturile fundamentale, nu poate să se bucure de libertate. Aici a avut loc un masacru și el poate să se transforme într-un genocid dacă nu adoptăm măsuri urgente. Săptămâna trecută adunarea parlamentară uh, paritară uh, ACP-UE a adoptat o rezoluție care a condamnat uh, folosirea violenței de către autoritățile din Guinea. Am cerut ca statul de drept să fie restabilit și ca drepturile fundamentale să fie restabilite. 57 de persoane au fost omorâte cu ocazia acestor uh, uh, demonstrații. Chiar dacă uh, junta la putere a încercat să ascundă acest lucru. Uh, toată lumea a cerut mai mult ajutor din partea comunității internaționale, însă capitanul Camara a refuzat să primească pe teritoriul său orice uh, uh, fel de forță străină, a refuzat dreptul oricui de a se amesteca în treburile interne ale Guinei. De aceea eu cred că el ar trebui să fie uh, subiectul unor uh, sancțiuni uh, țintite așa ca uh, uh, cele despre care a vorbit doamna ministru. Aici vorbim <clears throat> despre femei, despre copii, nu putem să stăm cu brațele încrucișate. Și atunci fac apel la toți colegii și la toate instituțiile și cer să existe o unanimitate astfel încât să adoptăm măsuri care să restabilească valorile fundamentale în Guinea să se întoarcă democrația și libertatea în această țară. Și îmi exprim uh, condoleanțele pentru familiile care au avut de suferit pierderi. Mulțumesc că acum are cuvântul doamna Lovin. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, doamnă Malmström, am fost anul trecut în Guinea și am urmărit întotdeauna această temă. Trebuie să vă spun că, după părerea mea, mi se pare îngrijorător că Uniunea Europeană vrea să mai păstreze acordul de pescuit cu Guinea după ce deja de mai mult timp am uh, negociat cu fostul guvern uh, înainte de uh, lovitura de stat uh, condițiile și totuși în continuare am uh, continuat acest acord. Ieri Hillary Clinton a cerut uh, lui Camara să își dea demisia. Cred că aceasta este o minimă cerință și cred că ar fi o rușine ca noi în Parlamentul European uh, să continuăm să ne impunem pentru un acord cu Guinea peste două săptămâni când va urma votul, în timp ce alții condamnă aceste fapte. În noiembrie trebuie să știm că s-ar aloca o sumă enormă Guinei, e vorba mai ales de ton, pentru uh, și bărci din parte, uh, și vapoare de, ale Uniunii Europene care pescuiesc în largul uh, Guinei ar putea să continue să profite de acest acord, dar bineînțeles că profitul nu ar fi decât de ambele părți. Cred însă că, deși am, dacă am continua această practică, am acționa în contradicție cu ceea ce a spus Comisia înainte despre consecințele acestui acord. Comisia ne-a spus că nici măcar nu se știe

Dar aș dori să vă spun că a fost un vot împotrivă. PPE-ul uh, a votat în mod diferit. Și noi trebuie să vedem ce se va întâmpla cu regimul din a, această regiune în loc să mergem să pescuim în largul apelor din Guinea. Dar în aceste circunstanțe situația este pur și simplu inacceptabilă. Doamna ministru a vorbit despre sancțiuni, însă eu aș dori să primesc anumite garanții în așa fel încât să fim siguri că acest acord de parteneriat va fi într-adevăr suspendat. Um, uh, Mulțumesc, uh, domnule președinte. În calitate de avocat uh, în Ungaria, pot să folosesc această ocazie pentru a susține, susține nevoia pentru ca Uniunea Europeană să apere cu adevărat drepturile omului în lume în general. Este însă foarte important să facem acest lucru și într-o manieră credibilă. Și pentru a reuși, trebuie să apărăm drepturile omului și în frontiera Uniunii Europene. Și cred că acest lucru trebuie să se aplice la toate statele membre. După cum v-am spus în ultimele trei luni, Comisia Libe din Parlamentul European, doamna Kinga Gönch, care a fost membru în guvernul așa numit eye shooter government, adică guvernul care omora oameni pe strazile din Budapesta pe 22 octombrie 2006. Și de atunci, însă, avem de-a face cu o criză umanitară a drepturilor omului în Ungaria și Parlamentul acesta nu face nimic pentru acest lucru, chiar dacă avem un vicepreședinte al Comisiei Libe care a fost un membru în acea comisie, în acel guvern. Înainte să ne uităm, deci, la propria noastră curte, nu putem să fim credibili atunci când vorbim de drepturile omului în lume. Mulțumesc! Mulțumesc! Thank you. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu este cazul, atunci îi dau cuvântul doamnei Malmström pentru a răspunde la întrebări și pentru a trage concluziile. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că, că ați pus acest subiect pe agenda de astăzi, pentru că este un subiect foarte important. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră și cu îngrijorările pe care le-ați exprimat cu privire la încălcarea drepturilor omului în Conakry. Suntem în continuare îngrijorați eh, cu privire la oamenii care sunt în arest și cerem o investigare clară a ceea ce s-a întâmplat și o eliberare a prizonierilor nemijlocită. Cred că putem spune că Uniunea Europeană a fost foarte răspicată, pentru că am condamnat atât prin domnul Solana, dar și prin președintele de Gucht și prin președinția uh, Uniunii și din partea delegației cu ACP această, aceste evenimente prin declarația pe care au emis-o dumneavoastră. Deci e bine ca Uniunea Europeană să fie în același timp unită, dar și foarte concisă în condamnarea actelor. Am acționat și în cooperare foarte strânsă cu alți actori în acest subiect, așa încât uh, să putem condamna din partea comunității internaționale evenimentele cât mai coerent și mai credibil. Cred că este într-adevăr singurul mod în care putem să exercităm presiune pe guvernul respectiv. Avem un grup internațional de contact care este mențion, care conține și mediator care va putea să se întâlnească cu președintele Urchinei Faso, care este într-adevăr un pion foarte important. Împreună cu grupul de contact în care avem și Uniunea Europeană și SUA și reprezentanța ai mai multor continente, am cerut uh, să se încheie dictatura lui Camara și am cerut ca acest lucru să se întâmple foarte repede. De asemenea, suntem deschiși la orice alte întrebări cu privire la sancțiuni. Credem însă că avem mai mult efect dacă acționăm împreună cu comunitatea internațională, pentru că există mai multe feluri în care poți să lovești în persoane și cred că trebuie să discutăm cu comunitatea internațională în general pentru a avea un efect maxim, pentru a-i lovi pe cei pe care vrem să-i lovim. Deci ne trebuie contactul cu Uniunea Africană, cu Statele Unite și cu alți uh, actori implicați. După cum spuneam, avem consultări deschise în momentul de față și articolul 96 de la, din acordul de la Cotonou ne permite acest lucru. Am, încheie, am înghețat în momentul de față orice ajutor către Guinea în afară de ajutorul umanitar, acesta fiind o situație de tranziție. În ceea ce privește pescuitul, fie că acest acord va fi parte sau nu. Am înțeles foarte bine părerea dumneavoastră. Nu pot decât să vă încurajez să continuați discuția cu Comisia, pentru că ea este responsabilă de politica de pescuit a Uniunii Europene. Și noi discutăm cu Comisia pe această temă. Îmi pare rău însă că ea nu este prezentă la această discuție. Vom continua să conlucrăm cu comunitatea internațională pentru a impune în continuare presiuni asupra guvernului și a cere o investigare largă și amplă, în același timp cerând și alegeri corecte și deschise în Guinea. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc membrilor care au luat cuvântul. Thank you very much, Malmström. Mulțumesc, doamnă Malmström, mulțumesc și pentru că ați avut uh, răbdarea să stați uh, toată seara cu noi aici Știm că acum puțin timp ați fost membru în Parlamentul European și înțelegeți probabil activitatea noastră foarte bine. Mulțumesc că acum se încheie această dezbatere și trecem la procedura de one minute speeches, intervenții cu durata de un minut. Vă rog frumos chiar să fie de un minut, dacă se poate. Îi dau cuvântul doamnei Băsescu. salutăm semnarea acordului privitor la proiectul nabucco la data de treisprezece iulie la ankara. gazul nu reprezintă însă singura resursă energetică pentru